colegi, aș vrea să încep această sesiune de lucrare a Parlamentului European, având un gând de recunoștință la adresa lui Simon Veil. Une grande figure o figură marcantă a vremurilor noastre și care a marcat istoria Europei și care în același timp a avut o contribuție esențială la dezvoltarea Parlamentului European. Simon Veil face parte din această generație a figurilor marcante din care făcea parte și Helmut Kohl, care și el la rândul său ne-a părăsit în urmă cu câteva zile. Prima președintă aleasă a acestui parlament prin vot universal direct, Simon Veil, a însoțit tânărul parlament la vremea respectivă în primii pași, l-a îndrumat în direcția bună și a pus bazele viitoare evoluție ale Parlamentului European. Din totdeauna și-a dorit un parlament politic Iată ce spunea Simon Veil cu ocazia primului său discurs în calitate de președinte a acestui Parlament. Vocea adunării noastre, care este puternică prin legitimitatea sa, va ajunge la toate comunitățile și în același timp va putea sprijini la toate nivelurile și la cel mai înalt decizia politică. Suntem cât se poate de îndatorați față de această femeie cu majusculă și uh, memoria ei va fi uh, onorată în acest emiciclu, de aceea vă rog să ținem împreună un moment de reculegere în memoria lui Simon Veil. Mulțumesc. Vă mai informez cu această ocazie și că mâine, la ora 12, va avea loc în această sală, în hemiciclu, o ceremonie de comemorare în memoria lui Simon Veil. Voturile vor începe din acest motiv după ceremonia comemorativă. În egală măsură, vă mai anunț că deputații care vor participa la înmormântarea care va avea loc miercuri la ora 10 și jumătate la Paris. Vor fi uh, absenți motivați pentru faptul că nu vor participa la ședințe. Dichiară formalmente. Declar în mod oficial reluată sesiunea. Vă rog, da președinte, Mulțumesc, domnule președinte. Vroiam să reamintesc tuturor colegilor că Bundestagul german a luat o decizie istorică, mm, uh, făcând posibilă mm, căsătoria între persoane de același sex. Cred că, în calitate de cetățean și de membru al comunității LGBT, aș dori să mulțumesc tuturor membrilor acestui Parlament care s-au luptat pentru ca acest lucru să devină posibil. Dacă nu ar fi membru mm, a Uniunii Europene, probabil că Germania nu ar avea această politică astăzi. Vă mulțumesc foarte mult! Onorevole Proust, la parola. Doamna Proust are cuvântul, vă rog. <coughs> Domnule președinte, permiteți-mi la rândul meu, foarte pe scurt, în această deschidere a sesiunii plenare de la Strasbourg, într-un parlament uh, unde bate inima democrației europene, să uh, aduc și eu un omagiu în numele delegației franceze a PPE doamnei Simon Veil, o femeie de stat uh, din Franța care ne-a părăsit uh, de curând. Um, munca sa și eforturile sale trebuie să ne ghideze. Prizonieră în taberele morții de la Auschwitz și uh, salvată în mod miraculos din uh, drama Shoah, ea încarnează speranța munca sa merge mai departe de orice clivaj politic și s-a opus întotdeauna spiritului conservator în numele libertății, Simone Veil nu a renunțat în fața celor mai dificile obstacole. Adepta păcii și victima războiului, doamna Veil s-a luptat cu tenacitate pentru o Europa politică care să unească, să unească popoarele în diversitatea lor. Să fim mândri, să călcăm în fiecare zi uh, pe ușa acestei instituții și să încercăm să fim la înălimea eforturilor de o viață ale doamnei Veil. Conflictele teribile care continuă să existe în anumite regiuni din lume ne reamintesc valoarea inestimabilă a păcii. Această pace pe care o datorăm oamenilor, femei și bărbați de cea mai înaltă valoare. Voința politică de a crea Europa ne obligă să continuăm pe același drum. Cuvintele trec, însă faptele rămân. Și doamna Veil, prin cariera sa în slujba cetățenilor, a știut să, aliez, să mm, combine forța cuvântului cu forța uh, actelor, forța faptelor. Ne-ați spus că va avea loc mâine o ceremonie de omagiu uh, pentru această imensă femeie și doream și eu să salut uh, munca acestei uh, doamne cu o emoție pe care nu credeam să o resimt vreodată în băncile acestui hemiciclu. Vom mulțumesc. Onorevole Ghisbeck. Doamnă Grisbeck. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat uh, cuvântul. În numele grupului ALDE aș dori să mă asociez um, și să susțin um, cele spuse de dumneavoastră Um, să mulțumesc pentru organizarea um, ceremoniei, dar și să mă alătur tuturor celor care au adus omagiu unei femei simbolice din a secolului 20, care a trecut uh, prin evenimentele cele mai înfiorătoare ale acestui secol, Holocaustul, dar care Uh, ar reușit să reprezinte și altceva pentru secolul 20. O femeie politică, o femeie care a știut să uh, împace mm, hotărârea, convingerile, valorile sale cu un caracter puternic și care a fost uh, primul președinte al acestui Parlament European a, de asemenea a adus în uh, țara noastră valori care s-au repercutat și în afara teritoriului uh, țării noastre în ceea ce privește drepturile omului și drepturile femeii. Mă bucur că în Parlamentul European se va aduce omagiu. În numele cetățenilor și acest lucru se va face uh, în numele cetățenilor europeni, al Parlamentului, dar și al grupului meu politic. Merci. Doamna Bonfoy. Mulțumesc, domnule președinte, pentru acest omagiu și mă alătur și eu spuselor colegilor mei, domnul Prus și doamna Grisbeck. Aș dori să spun și eu că Simon Vei, dincolo de parcursul său politic, a știut cum să adune oamenii în jurul ei și a făcut foarte multe pentru Europa, pentru cunoașterea Europei în Franța și, în egală măsură, a făcut foarte multe pentru drepturile femeilor. Și mă gândesc mai ales la problematica avortului, avort care a devenit legal în Franța, o luptă pe care a dus-o din greu, o luptă um, în care noi, socialdemocrații, ne-am implicat și continuăm să cinstim memoria lui Simon Veil. Dorim ca această luptă să nu fie în zadar, să nu se încheie aici și această luptă pentru drepturile femeilor să fie în slujba tuturor europenilor și europenilor și de aceea dorim să onorăm memoria doamnei Simon Veil. Grazie mille. Mulțumesc foarte mult. Bineînțeles uh, că Simon Veil a lăsat urme foarte puternice și foarte ferme în această adunare. Mi-este de aceea ușor să înțeleg că mulți dintre deputați au vrut să-i cinstească memoria. Vă rog, doamna vicepreședinte. Lunacek. Prezident. Doamna Lunacek. Domnule, domnule președinte, mă scuzați, în numele uh, grupului Verzilor aș dori să vă mulțumesc pentru omagiul adus doamnei Veil și să mă alătur colegilor care au făcut același lucru. Uh, a fost uh, o femeie care a luptat foarte mult pentru drepturile femeii pe acest continent, dar nu numai. Aș dori uh, să-i mulțumesc cea, pentru ceea ce a făcut în acest sens, dar și pentru întreaga Europa. Toia, però. Domnul Toia a cerut cuvântul, însă vă reamintesc că mâine are loc o ceremonie oficială de comemorare. Vă rog, nu interveniți pe acest subiect, pe alt subiect interveniți? Doamna Toia, am scuzat. Doar câteva minute, câteva secunde vreau doar să spun această adunare că de multe ori s-a demonstrat că această adunare poate să fie solidară și atentă la multe dintre problemele care se confruntă multe state membre, cum ar fi migrația. Să vă spun care este situația care ne confruntăm. Săptămâna trecută, timp de două zile, au ajuns în Italia în două zile 12.000 de persoane. În zilele următoare, 5.000 de persoane într-o singură zi și acesta este ritmul de sosiri în Italia. Am optat acum să pentru varianta de mai primi, însă suntem la mare necaz, de aceea rugăm pe toți colegii și facem apel la țările și guvernele dumneavoastră ca în Consiliu să exprimați vocea Europei, să exprimați ideea de solidaritate și unitate pentru Italia, pentru țara mea care rămâne de dovadă de solidaritate, de, de ospitalitate și continuăm să salvăm uh, uh, vieți omenești. Să știți că suntem într-o situație de mare dificultate. Cred că se alatură uh, vocea noastră și vocii Uh, Greciei, care nu poate să nu fie ascultată. Totuși, Parlamentul European reprezintă vocea popoarelor și să acționăm în numele solidarității pentru care suntem europeni. Am vorbit de Simon Veil, de proiectul european pe care l-a susținut. Iată o situație concretă în care proiectul european este supus la o probă foarte clară. Va rezista în timp sau va fi zdrobit? Mulțumesc! Grazie. Mulțumesc, uh, doamnă căruia, bineînțeles, cum spuneam, veți avea în această incintă ocazia să dezbateți acest subiect cu ocazia prezentării programului președinției estone. Este unul dintre subiecte și deja am avut o um, conversație cu domnul prim-ministru Eston Ratas, care m-a asigurat că această chestiune a migrației, o chestiune de dimensiune europeană, va fi discutată, așa cum s-a insistat